trecem la vot. Mai întâi, pe ordinea de zi, avem șapte propuneri de rezoluție privind situația din Cuba. Trecem la examinarea propunerii uh, de rezoluție comună a șase grupuri politice. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Goebbels. Domnule președinte, v-aș ruga să mai așteptăm câteva minute, pentru că sunt mulți colegi care încă se află în lift. A avut cineva ideea formidabilă să repare ascensoarele în timpul singurei săptămâni în care noi suntem la Strasbourg, deși ar fi putut să o facă în toate celelalte trei săptămâni ale lunii. Domnule Goebbels, deja e trecut de ora 12, deci am așteptat deja 5 minute. Cred că putem acum să trecem la vot. Amendamento. Amendamentul 2 din partea grupului GUE. Vot cu apel nominal. Să deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Atunci mai lăsăm puțin votul deschis ca să pot să votez și eu. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se respinge.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 propunerea de rezoluție comună cu apel nominal. S-a deschis votul. de votat tu? A votat toată lumea. S-a închis votul. El, con una larghissima cu foarte mare majoritate, rezoluția este adoptată, deci celelalte cad. Felicitări celor care au lucrat această rezoluție. Și acum votăm două propuneri de rezoluție privind oportunitatea investiției în tehnologiile cu emisii scăzute de carbon. Votăm propunerea de rezoluție a trei grupuri politice. Amendamentul 14. Vot fără apel nominal. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Votăm amendamentul 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm cu apel nominal amendamentul 10. să deschis votul. Amendamentul 4, mă scuzați, spune domnul președinte. S-a deschis votul. Avete votat tutti? A votat toată lumea? S-a închis votul. Amendamentul 4. Amendamentul 4 se adoptă. Aliniatul 14. Vot separat. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 16, amendamentul 10. Cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 11. cine e pentru? Chi e contro, chi si astiene? Se respinge. Votăm acum amendamentul 5, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Avete votat tot? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge amendamentul 5 și votăm amendamentul 16. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm amendamentul 17. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 17 se adoptă. Votăm amendamentul 19. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Să deschizi votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Amendamentul 19 se adoptă. Votăm amendamentul 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm cu apel nominal amendamentul 18. S-a deschis votul. Avete votato tutti? La votazione è chiusa. L'emendamento 18 è respinto. Pon... Se respinge. Votăm amendamentul 12. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. Cine-i pentru? Vă rog să ridicați mâna, altfel nu pot să verific. Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum întreaga propunere de rezoluție cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Cu o mare majoritate se adoptă această propunere de rezoluție, astfel celelalte cad. Felicitări! Și trecem. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Atunci avem pe ordinea de zi votarea de 5 propuneri de rezoluție privind uh, catastrofa naturală gravă din regiunea autonomă Madeira și consecințele furtunii Xintia în Europa. Trecem la examinarea propunerii de rezoluție comună din partea a cinci grupuri politice. Două amendamente la aliniatul 4, amendamentul 6 mai întâi,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 Amendamentul 10 se respinge. Amendamentul 7. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Amendamentul 7 este respins. Amendamente, amendamentul 11 a fost retras. Amendamentul 8 cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Amendamentul 8 este respins. Amendamentul 12, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Amendamentul 12 este respins. Amendamentul 13. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul S-a deschis votul, vom verifica. S-a închis votul. Se respinge. Mă scuzați? Am greșit. Votăm uh, amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotriva abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Eu vreau să ne grăbim pentru că ninge. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. cine pentru? cine împotriva abțineri? Se respinge. Și votăm acum propunerea de rezoluție cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Cu o foarte mare majoritate, rezoluția se adoptă. Vă mulțumesc! Celelalte propuneri de rezoluție cad și trecem la declarațiile de vot. Do la parola. Dau cuvântul colegului Miroslav Mikolașic. Un minut, vă rog. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Conform arhivelor administrației de stat și conform literaturii